introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană. Domnul Lightfried are exact patru minute la dispoziție. Um, da, am să mă străduiesc să respect timpul alocat. La acest uh, act legislativ trebuie să spunem despre ce e vorba și despre ce nu e vorba. Nu e vorba de standarde noi Uh, legate de uh, zgomotul legat de aeroporturi, nu e vorba de protecția împotriva zgomotului, nu e vorba de chestiuni științifice, nu e vorba de modificarea standardelor, nu e vorba doar de faptul că Comisia Europeană intenționa să uh, lase să expire aceste prevederi legate de zgomot în Uniunea Europeană uh, pentru că considera că în diversele state diversele măsuri sunt prea diferite și că nu era necesar să se definească măsuri europene pentru că se va spori nesiguranța. Acesta a fost motivul care a stat la baza acestui text și uh, se, ideea este că atunci când comisia intenționează să facă anumite lucruri, uneori uh, uită de ce trebuie să reglementeze și ce nu, pentru că nu totul pe lume trebuie reglementat de comisia aceasta. Comisia Europeană voia de fapt o lege care să permită ca măsurile naționale de protecție împotriva zgomotului să fie valabile și pentru aeroporturi. Am avut uh, proceduri de negociere foarte lungi care au fost, din fericire, încheiate. Măsurile dorite de comisie nu ar fi avut întotdeauna sens. Principiul este că sunt deja foarte multe persoane în Europa cărora nu le place deloc că Uniunea Europeană se amestecă peste tot, inclusiv unde nu-i fierbe oala și că nu e necesar, de fapt, să avem atâtea dispoziții europene. Deci, împreună cu Comisia și cu Consiliul am găsit o soluție care, după părerea mea, rezolvă această problemă și ne asigurăm și că nu permitem Comisiei Europene să se implice acolo unde nu este cazul. Însă, în același timp, permitem Comisiei să fie informată să vadă ce se întâmplă în fiecare stat și să-și exprime opinia în legătură cu aceste prevederi naționale. Cred că este un pachet uh, rezonabil și, după cum vă spuneam, nu a fost obiectivul acestui act legislativ să reglementăm noi lucruri, să interpretăm altfel reglementările, să introducem alte criterii de protecție împotriva zgomotului. Noi credem că a fost foarte bine să avem un astfel de act legislativ și astfel am reușit uh, să ne și atingem obiectivul prin acest text echilibrat. Aș dori să profit de ocazie ca să mulțumesc raportorilor din umbră, au fost uh, amândoi foarte implicați, am avut uh, o colaborare foarte bună, am avut poate la început opinii diferite, însă cu multă muncă am ajuns la un rezultat bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Leichtfried. Domnul Calas. Domnule președinte, onorați deputați, susțin uh, acordul privind uh, zgomotul în zona aeroporturilor la care a ajuns uh, Parlamentul și vreau să îi felicit pe raportor și pe raportorii din umbră pentru eforturile depuse. Parlamentul European a reușit să orienteze rezultatul final uh, către aspectele legate de sănătate și uh, către o mai mare participare a publicului în procesul decizional. Comisia avea ambiții mai înalte pentru uh, autovehiculele care nu au performanțe foarte bune în ceea ce privește zgomotul. Însă, în general, noile reguli reprezintă un uh, compromis uh, bun care protejează cetățenii europeni împotriva zgomotului produs de um, avioane. Autoritățile naționale își vor um, vor lua decizii care, deciziile care vor fi impuse aeroporturilor naționale. Aceste decizii uh, vor fi conforme cu cele mai bune practici europene și se va ține cont de toate părțile interesate și de, uh, se vor lua decizii eficiente. Această decizie se va asigura că principiul ICAO relevant este respectat, că abordarea este echilibrată și uh, că acordul este respectat. Comisia a emis o declarație în legătură cu revizuirea acestei uh, directive în um, care, în care subliniază importanța pe care o acordă aspectelor legate de sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la vorbitori în numele grupurilor. Două minute, domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte! Sunt convins că poziția comună referitoare la uh, restricțiile privind uh, zgomotul pentru aeroporturile europene este un lucru foarte bun pentru cetățeni, mai ales pentru cetățenii care doresc uh, să aibă un aeroport și mă gândesc aici la aeroportul din circumscripția mea din Frankfurt. Cred că E foarte important, după cum a spus și raportorul, ca principiul subsidiarității să fie aplicat pe deplin și să avem această balanced approach, această abordare echilibrată pe care să o combinăm cu principiul subsidiarității și să permitem uh, un echilibru cât mai bun și să nu exagerăm cu prevederile obligatorii. Până la urmă, decizia trebuie să fie luată la fața locului de cei vizați direct. Cred că e foarte bine că protecția sănătății este uh, stipulată în text și că și avem și o declarație a Comisiei referitoare la efectul zgomotului asupra sănătății. E vorba de o uh, adaptare la uh, prevederile din directiva privind zgomotul uh, ambiental, așa cum se numește. Pentru avioane e important ca acest text să fie cât mai repede adoptat și uh, cred că acest regulament va permite ca locuitorii din zonele aeroportoare să fie și mai bine informați cu privire la ce este planificat. Este un rezultat uh, vizibil și uh, credem că încrederea în autoritățile locale va rămâne puternică și procedurile de mediere care se folosesc de multe ori în acest domeniu vor avea succes și pe viitor. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest raport. Mulțumesc, domnule Galer. Un minut 30, colegul Liberațchi. Microfonul nu funcționează. Chciałem pogratulować sprawozdawcy panu Jorgowi leichtfriedowi Doresc să îl felicit pe raportor pentru că a pregătit un raport excelent. Este un adevărat succes care s-a ajuns uh, aici în acest hemiciclu, pentru că și domnul Calas, în principiu, este de acord că argumentele prezentate sunt corecte. E nevoie de mai multă flexibilitate la dispoziția statelor membre, mai multă atenție pentru aspecte legate de sănătate și mai multă implicare a celor care um, locuiesc în apropierea aeroporturilor. Deci, Iată, acest raport este un adevărat succes. Acestea, aceștia sunt factorii care trebuie să fie decisivi și domnul Calas um, este de acord cu acest principiu, adică să nu se impună prea mult de la nivel european, dar suficient sau suficientă participarea Uniunii Europene în aspectele în cele mai importante. Acum suntem în campanie electorală și mulți oameni spun Uniunea impune cu tare și cu tare lucru. Dar știți, uneori Uniunea rezolvă probleme dar oricum inițiativa trebuie să fie în mâinile cetățenilor. Și acesta este deja un succes al acestei dezbateri și al acestui document. Aspectele legate de sănătate trebuie menționate mm, și, de asemenea, confortul și standardele de viață ale cetățenilor. Și mă bucur că, într-adevăr, acești factori se regăsesc în text. Însă, nu uh, dorim să reglementăm prea mult aeroporturile mici. E un lucru foarte bun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Liberatski. Doamna Meister, un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Tremosa. În numele domnului Tremosa vreau să-i mulțumesc domnului Leichtfried. Domnul uh, Tremosa nu a putut fi prezent. Suntem cu toții de acord în uh, ceea ce privește acest text. Traficul, traficul uh, aviatic e foarte mare deasupra Europei și sigur că ar trebui să ne gândim uh, la ce fel de prevederi sunt necesare pentru acest uh, trafic și ce trebuie să facem uh, în legătură cu aeroporturile, ce infrastructuri trebuie modificate, dar fără ca cetățenii să aibă prea mult de suferit, pe, inclusiv pe plan financiar. E foarte bine că s-a um, aliniat acest text cu propunerea ICAO, uh, E foarte bine pentru că se ține cont și de sănătatea locuitorilor din preajma aeroporturilor, dar și de lucrătorii din domeniu care doresc să-și păstreze locurile de muncă. Cred că avem aici un text foarte bun și um, e foarte bine că astăzi am vorbit, de exemplu, și de energiile alternative. Să ne gândim că un aeroport al viitorului ar putea să um, uh, folosească mobilitatea electrică, cel puțin pe, uh, pe sol, pe terenul aeroportului. E o idee, e o idee bună să ne gândim și la interzicerea zborurilor de noapte. Acestea ar trebui să fie decise la nivel local și nu pot fi hotărâte la nivel european. Cred că e clar că condițiile locale de la fiecare aeroport diferă și de aceea e foarte bine ca deciziile să fie luate împreună cu cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Meissner. Urmează do doamna Lichtenberger. Un minut. Herzlichen Dank! Mulțumesc, mulțumesc înainte de toate colegului Leichtfried, care împreună cu noi toți a negociat foarte intens și în acest caz vreau să mulțumesc și Consiliului care a fost de acord Uh, cu noi și anume că este necesar să permitem ca reglementările referitoare la zgomot să fie luate la nivel local în ceea ce privește aeroporturile. E destul de greu să se ia aceste decizii oricum, deci e bine că nu s-a mai complicat procesul și mai mult. Cu toate acestea, mai, uh, ne mai rămâne acest uh, balanced approach. Și de ce spun din păcate? Pentru că balanced approach înseamnă că nu se va introduce interzicerea zborurilor de noapte, ci, cel, că, ci maxim niște standarde de protecție împotriva zgomotului. Și atunci avem o problemă, avem o problemă care se poate extinde și la alte domenii pentru că până la urmă este trecut pe planul 2 dreptul la sănătate. Dreptul la un mediu sănătos este considerat mai puțin important decât um, interesul anumitor întreprinderi. Și mi se pare că am luat-o pe o cale greșită. Poate să fie vorba în curând de același lucru în industria alimentară și în alte domenii și de aceea și vorbitoarea e întreruptă. Mulțumesc. Urmează acum uh, doamna Foster. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Leichfried, care a făcut o treabă extraordinară ca raportor. Deja am respectat abordarea uh, echilibrată a ICAO, un lucru foarte bun uh, pe care vom continua să-l facem și uh, continuăm să reducem, să, să, mă, să micșorăm zgomotele um, aeronavelor, introducând restricții de viteză. Avem Trebuie să continuăm să încurajăm crearea de aeronave mai puțin zgomotoase. Avem câteva preocupări în ceea ce privește uh, direcția în care uh, urma să o uh, apuce acest raport, însă ele au fost rezolvate pe parcurs. Uh, s-a respectat principiul subsidiarității și uh, progresul în uh, care s-a făcut pe durata negocierilor a fost extraordinar. Deci ECR poate susține acest regulament. Dorim să le mulțumim tuturor celorlalți colegi raportori din umbră care și-au adus contribuția la acest raport. Mulțumesc încă o dată, domnule Leichfried. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Rübig? O întrebare de la colegul Rubic, o acceptați? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la uh, situația cercetării în Uniunea Europeană. Am adoptat acum uh, Horizon, Horizon 2020 și uh, întreprinderile de cercetare comune. Cum se leagă acestea de, uh, de legea aceasta privind traficul aerian? Credeți că putem avea o redactare comună? Mulțumesc! Sunt convinsă că um, s-au adus contribuții. Principala contribuție a fost că avem um, Clean Sky, o inițiativă comună tehnologică. Parlamentul a adoptat și a aprobat um, o sumă de 1,4 miliarde de dolari. Cred că facem uh, pași foarte importanți înainte și sperăm că și implementarea se va face uh,

Eh, Mulțumesc. Restricțiile de operare în zona aeroporturilor referitoare la zgomot, o temă foarte interesantă pe care am discutat-o și asupra care vom vota. Ne bucurăm că Uniunea Europeană a respectat toate regulile și uh, regulamentele ICAO Încercăm să îi ajutăm pe cetățenii care sunt afectați negativ de um, nivelul crescut de zgomot. Zborurile de noapte ar trebui să fie restricționate, însă este foarte bine că Uniunea Europeană, alături de Consiliu, nu, doresc să, nu dorește să armonizeze chiar totul. Nu dorim să existe condiții absolut egale peste tot. Respectăm uh, și vrem să respectăm

Mulțumesc, doamna Țicău. Domnul Calas. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Această dezbatere arată că e posibil să se ajungă la un acord în legătură cu propunerile care vizează aeroporturile. Regulamentul pentru reducerea zgomotului transportului um, în zonele aeroportuale. Um, sper că va fi încununată de succes în urma, um, în urma negocierilor între noul Parlament și Consiliul în cadrul pachetului uh, aeroportuar. Sper că se va putea ajunge la un compromis bun, la un acord bun. În legătură cu cercetarea, doamna Fosfor, doamna Foster a menționat deja că am contribuit substanțial prin inițiativa celui unic european uh, la reducerea zgomotului și poluării și contribuim de asemenea la cercetarea și dezvoltarea în domeniul motoarelor, care de asemenea au un impact uh, asupra zgomotului. Și ne bucurăm de faptul că cercetarea în domeniul transporturilor va fi finanțată mai mult din surse europene decât uh, în perspectiva financiară precedentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Calas. Și acum, domnul Lightfried, pentru încheierea dezbaterii, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, în legătură cu conținutul s-a spus tot ce era de spus. Vreau să profit de ocazie ca să mulțumesc colegilor și colegelor care au colaborat cu mine constructiv la realizarea acestui text legislativ. E ultimul uh, meu discurs în Parlament, probabil în acest mandat, și aș avea o observație. Sunt și alți colegi, sunt și alte persoane aici care, pe care nu îi vede nimeni, care nu lucrează niciodată să facă ceva, care vin aici la plenară numai ca să țipe și să urle. Ei sunt pentru limitarea drepturilor Parlamentului European, ba chiar pentru desfințarea Parlamentului European. Dacă ne uităm la rezultatele noastre, chiar și la această lege, vedem că am făcut un, o lege mai bună decât cea propusă de comisie. Aceste persoane sunt de fapt pentru legi mai proaste. Aceste persoane vor ca cetățenii europeni să nu aibă un cuvânt de spus în legiferare. Aceste persoane sunt împotriva democrației în Europa și, dragi colegi, trebuie să vă spun că eu sunt exact opusul acestor persoane. Eu sunt pentru un parlament încrezător și puternic care să creeze mai multă democrație în Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Leichtfried. Aici se încheie dezbaterea. Votul va avea loc miercuri la ora 18. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună alimentele și sănătatea animalelor și a plantelor. Și începem cu raportul domnului Pirilo, alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor. După aceea, raportul doamnei Paulsen, Paulsen sănătatea